Dragi colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume la întrebarea orală către Comisie pe tema siguranța aviației, lista neagră comunitară a transportatorilor aerieni. Are cuvântul în primul rând autoarea acestei întrebări, doamna Ticău. 5 minute. Thank you, Madam uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Maybe we have to wait two seconds. Poate e mai bine să așteptăm puțin. Thank you, Madam Chair, Mr. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar Peebles. Întrebarea aceasta a fost înaintată de către Brian Simpson în numele Comisiei Trana Parlamentului European având în vedere raportul Comisiei cu privire la eficiența listei negre a UE. Lista neagră a UE a fost întocmită în 2006 pentru uh, name and shame uh, a întreprinderilor uh, aeriene care nu respectă regulile internaționale. Aceasta a fost și un răspuns la îngrijorările cu privire la standardele ridicate um, în domeniul siguranței aviatice și din cauza unor accidente aviatice în 2004 și 2005. Știm că lista neagră este un element important și eficient pentru a introduce standardele OACI și pentru a îmbunătăți siguranța cetățenilor. Cum putem acum să ne bazăm pe aceste realizări? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem. Trebuie de asemenea să vedem cum să sporim protecția dincolo de um, granițele UE și cum să îmbunătățim siguranța aviatică în general în lume. Lista neagră este un instrument foarte bun pentru a identifica unde sunt riscurile de siguranță și, în al doilea rând, pentru a ne asigura că această informație este comunicată în mod eficient și cetățenilor europeni. Având în vedere această situație, cum putem să ne asigurăm că cetățenii UE care iau zboruri în afara Uniunii Europene să poată să se asigure că se urcă în, la bordul unor companii care sunt, nu se află pe lista neagră. În momentul în care licența de operare a fost retrasă, iar iar um, transportatorul aerian nu este pe lista neagră, cum putem să ne asigurăm că totuși cetățenii sunt uh, în continuare conștienți de aceste companii? Eficient a trebuit așadar, ar trebui să aducem toate listele negre existente într-una, într-o singură listă Uh, complexă a UE. Acesta este singurul instrument pe care îl avem pentru accesul la informații și în legătură cu securitatea transportatorilor aerieni. Cum putem să ne bazăm așadar pe informațiile pe care le avem pentru a îmbunătăți accesul la o informație valabilă și verificabilă? Aceasta înseamnă nu numai să ne uităm la, uh, la sistemele de verificare din statele membre, ci să verificăm și datele pe care le primim de la state non-membre UE. Comisia consideră posibilitatea de a întocmi primi o procedură de verificare și de raportare uniformă la nivelul UE, îmbunătățirea informațiilor care vin din țările terțe, este o prioritate a Comisiei. Ați putea, Comisia, să vă gândiți la o îmbunătățire a sistemului de schimb de informații uh, verificabile care să ne ducă la o listă neagră generală pentru Uniunea Europeană, care a fost un scop deja în trecut. Ar trebui de asemenea să subliniem că lista neagră s-a dovedit a fi un instrument foarte eficient uh, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de securitate general. Cum însă putem să îmbunătățim în general în lume standardele de securitate? Vă întreb așadar dacă Comisia dorește să susțină autoritățile de aviație din țările membre pentru a le obliga să își îmbunătățească standardele de siguranță în conformitate cu OACI și pentru a își îmbunătăți fiecare capacitatea. Este clar că un canal de comunicare mai bun cu publicul ar fi un punct important, dar pe termen lung este important și să promovăm în continuare standardele internaționale um, în acest domeniu în toată lumea. Aceasta ar fi calea cea mai eficientă de a îmbunătăți securitatea pentru toți pasagerii. Comisia TRAN din Parlamentul European dorește să colaboreze cu Comisia pentru a încerca să construiască pe rezultatele aduse deja de lista neagră a UE. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul comisar Pibalx. Vă rog. Mulțumim, doamna Țicău, pentru o evaluare foarte pozitivă acestei abordări legate de lista neagră. Comisia crede că măsurile existente ar trebui să asigure un nivel înalt de informare a publicului în legătură cu zborurile în și în afara UE. Lista de companii aeriene interzise în UE este accesibilă publicului pe internet și prin acțiuni de informare țintite. Comisia colaborează și cu asociațiile agenților, agențiilor uh, de turism. De fiecare dată această listă este updatată și astfel protejăm mai bine uh, pasagerii. Aeroporturile și autoritățile de aviație civilă în statele membre sunt obligate să-și aducă această listă, să o aducă, să o supună atenției pasagerilor pe site ul web și, dacă este cazul, la locul respectiv. Această listă oferă informații utile oamenilor care doresc să călătorească în afara UE pentru a evita ca pasagerii să folosească aceste companii interzise nu există efect extrateritorial. Această listă nu se aplică în afara UE. Așadar, regulamentul uh, permite pasagerilor să cunoască identitatea fiecarei companii aeriene pe care o folosesc compania aeriană sau agentul de turism trebuie să informeze pasagerul când acesta face o rezervare. Deci trebuie să-l informeze în legătură cu identitatea companiei aeriene. Pasagerul trebuie să fie informat în legătură cu orice modificare în legătură cu compania aeriană, fie la check-in, fie cel mai târziu la îmbarcare. Regulamentul îi oferă pasagerului și dreptul la rambursare sau o folosire a unei rute alternative dacă compania pe care o folosește a fost adăugată la lista respectivă. Există și surse alternative de informații care sunt folosite pentru a evalua conformitatea operatorilor cu standardele internaționale de siguranță. Există auditul de siguranță efectuat de OACI, informațiile oferite de autoritățile competente din statele terțe, informațiile oferite de EMSA în cadrul inspecțiilor efectuate de această agenție și în cadrul anchetelor în UE. Există și misiuni tehnice în afara Uniunii Europene. Rezultatele investigațiilor efectuate în companiile aeriene asupra avioanelor în cadrul diferitelor programe de siguranță aeriană, în conformitate cu regulile europene în vigoare sunt esențiale, există și informații legate de accidente fundamentate informații care rezistă, uh, rezultă din rapoartele de investigație în urma acestor accidente. Trebuie să menționez și faptul că Comisia Europeană nu are acum o listă cuprinzătoare a țărilor care au legislație similară, însă există Corea, Bahrain, Arabia Saudită, acestea aplică aceleași restricții ca cele definite în legislația europeană. Domnule președinte, domnă președinte, confirm faptul că noi suntem gata să lucrăm cu Parlamentul pentru a îmbunătăți această legislație. Trebuie să creăm nivelul de siguranță în spațiul aerian. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la vorbitorii numele grupurilor și mai întâi are cuvântul doamna De Verac în numele PPE pentru două minute. Întrucât am fost raportor pe acest regulament acum circa cinci ani, mă bucură faptul că am instituit acum mecanisme care funcționează și care iată că și-au dovedit eficiența de-a lungul anilor. Raportul prezentat uh, de comisie privind aplicarea regulamentului pentru lista neagră mi se pare complet, propune uh, căi de explorare interesante și în special cele legate de o uh, listă neagră la nivel internațional, singura modalitate cu adevărat eficiență de garantare a siguranței aeriene. Aș, aș avea însă o întrebare. Cum se desfășoară exercitarea dreptului la apărare când nu este vorba de o singură companie interzisă, ci de toate companiile dintr-un stat E vorba atunci doar de uh, autoritatea civilă uh, din țara respectivă care mm, se ocupă de acest lucru și de asemenea ce se întâmplă în cazul în care o companie uh, poate să scape de includerea pe lista neagră. Cât privește monitorizarea avioanelor, aș vrea să știu dacă Comisia a făcut o monitorizare a tuturor, o monitorizare a tuturor avioanelor unei companii puse pe listă și dacă s-a asigurat că aceste uh, aeronave nu zboară din nou sub un alt nume, aș dori de asemenea să știu dacă Comisia a identificat state care s-ar folosi de pavilion de, com- de complezență, ar schimba pur și simplu uh, țara de înregistrare pentru a scăpa de lista neagră. Aș dori de asemenea să știu dacă există informații cu privire la modul în care informează și indemnizează agențiile turistice și turoperatorii cetățenii sau eventual le propun rute alternative. Aș avea de asemenea un exemplu concret. Am primit mai multe mesaje insistente cu privire la situația Indoneziei, unde toate companiile aeriene sunt interzise. Ni s-a cerut să intervenim pe lângă comisie pentru ca Indonezia să fie scoasă de pe lista neagră. Eu cred că um, nu putem accepta ca unele motive comerciale să pună în pericol siguranța cetățenilor. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu această țară de câțiva ani de când este ea și dacă de câți de, de ani de când se află pe lista neagră a făcut vreun efort pentru a ieși de pe această listă. Mulțumesc. Sun Are cuvântul domnul El Cadraui din partea Socialiștilor și Democraților. Două minute jumătate. Comisaris, colegas. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Am avut o dezbatere despre lista neagră, ceva suprarealist, dat fiind faptul că întreaga aviație europeană este într-un haos total acum. Înțeleg că vom avea mâine posibilitatea de a avea o dezbatere de urgență în legătură cu subiecte importante. Lista neagră este un subiect extrem de important. Consider că a fost o reușită. Mulțumesc foarte mult Uh, pentru ceea ce a făcut doamna de că Acum câțiva ani a înregistrat multe progrese pe acest subiect, deci a fost o reușită, însă trebuie să tragem învățăminte din experiențele noastre și să progresăm și mai mult. Trebuie să facem puțin mai mult decât am făcut în trecut, mai ales când e vorba de comunicarea, informarea pasagerilor. Este absolut corect, pasagerii trebuie informați. În momentul în care doresc să călătorească cu avionul, și rezervă un loc printr-o agenție de turism uh, pentru o companie aeriană care este pe lista neagră. Nu întotdeauna pasagerii aleg uh, cu ce companie să zboare în zborurile interne și întreb dacă este posibil ca agențiile de turism să afle care sunt companiile aeriene interne care nu sunt sigure, ce astfel de companii cu zboruri interne au aeronave care nu sunt sigure și dacă se poate ca aceste agenții să-și informeze consumatorii ca să nu întâmpinăm probleme aici. În al doilea rând, o a doua chestiune pe care doresc să o menționez este lupta noastră pentru a evita ca aeronave și companii suplimentare să fie introduse pe lista neagră. Când e vorba de dezvoltarea capacității în țările sărace, cred că aici ar fi binevenită mai multă asistență din partea UE. Trebuie să o oferim pentru a ne asigura că autoritățile din domeniul aviației dispun de capacitatea necesară pentru a soluționa problemele cu care se confruntă. Doamna de Verac a menționat ceva și anume inducerea în eroare a persoanelor. Există multe informații la care avem acces, țări, să spunem, care sunt introduse pe lista neagră. Avem și exemple în legătură cu felul în care este eludată legislația uneori ar trebui să avem o listă neagră la nivel global și doresc să vă întreb ce străduințe ați depus, ce eforturi ați depus la nivelul OACI pentru a lucra împreună cu țările în sensul unei astfel de liste. Alianțe Liber. Acum are cuvântul domnul Maisner din partea al de 3 minute. Doamna Maisner, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. În momentul de față ne confruntăm cu un blocaj în spațiul aerian trebuie să vedem și ce facem în astfel de situații. Poate că trebuie chiar să ne temem că, în ceea ce privește chestiunile economice, companiile aeriene vor avea chiar dificultăți și mai mari pe viitor, ceea ce însă nu trebuie să influențeze siguranța. E vorba de securitatea în spațiul aerian pentru pasagerii aerieni. Pasag- uh, și anume, trebuie să ne gândim că trebuie să putem în continuare să decidem, în calitate de consumatori acestui serviciu, cum vrem să călătorim, uh, pe ce companie dorim să ne rezervăm un bilet și pe care nu. Trebuie deci să avem în continuare posibilitatea să decidem acest lucru, dar având, bineînțeles, informația necesară. Am auzit însă că din 2006 Existe, deci, această listă neagră deja și că, în principiu, ar, ar trebui să fim informați despre uh, putem, dacă, dacă putem ajunge sau nu în siguranță cu anumite companie. Întrebarea însă care, pe care a pus-o și doamna Deverac și domnul El Cadraui este dacă nu cumva avem totuși în continuare lacune în acest sistem, dacă oare primim cu adevărat toate informațiile de care avem nevoie, în primul rând în legătură cu securitatea, pentru că vrem ca toată lumea care zboară în Europa să, ajunge, să ajungă bine la destinație și în același timp mă gândesc la un alt aspect important, este siguranța de a ști dacă o companie aeriană are dificultăți financiare sau nu companiile aeriene vor trebui să depună o cerere de licență la autoritățile naționale pentru a primi, deci, autorizații de funcționare în general, nu numai prin uh, diferitele cecuri de securitate pe care sunt obligate oricum să le facă, ci și prin faptul că trebuie să demonstreze o oarecare stabilitate financiară pentru a rămâne în domeniul transporturilor. De aceea se pune întrebarea pentru mine, dacă există așa ceva, nu a existat nicio companie aeriană europeană pe o listă neagră. Totuși, anul trecut am avut ace- o situație similară cu Sky Europe, unde era vorba de o companie aeriană europeană pe care cetățenii își rezervaseră un zbor și uh, respectivii pasageri nu știau că compania era aproape de faliment. Deci au fost, uh, ei nu au ajuns la destinație, neavând, bineînțeles, informația necesară pentru a nu rezerva bilet pe acea companie. Chiar și dacă Comisia ne spune că avem informația și o publicăm, există obligație de publicare. De ce nu s-a aflat acest lucru în legătură cu compania europeană de care vorbeam? De ce nu află tot timpul cetățenii tot ce trebuie să afle? Aceasta este întrebarea pe care vreau eu să o pun și aș dori să mi se răspundă în această dezbatere la această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Următorul vorbitor, doamna Lichtenberger din partea verzilor, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, Parlamentul a dat dovadă de multă inițiativă atunci când s-a întocmit pentru prima dată lista neagră și a încercat să întocmească această listă neagră și într-o manieră cât se poate de responsabilă, creând cât se poate de multă siguranță pentru consumatori. Trebuie însă să clarificăm dacă, având în vedere lucrurile în momentul de față, această, aceste succese sunt suficiente. Prima întrebare pe care doresc să o pun este avem informație pe internet. Da, avem uh, acces la informație, dar nu totdeauna foarte simplu, având în vedere că unele companii sunt mult mai puțin transparente. Am încercat chiar eu să găsesc uh, aceste informații pe internet, dar nu e foarte simplu. De exemplu, dacă e vorba de o conexiune care implică o altă companie. Dacă, de exemplu, se zboară într-o țară terță și de acolo se continuă cu o, cu o companie aeriană locală. M-ar interesa de asemenea să știu care au fost uh, experiențele de până acum la web leasing. Au existat foarte multe îngrijorări cu privire la această procedură care s-ar putea să nu fie cea mai bună. Vreau să știu dacă s-a îmbunătățit ceva în acest domeniu. În al treilea rând, un punct foarte important. Regulamentul cu privire la lista neagră a avut și un efect de prevenire pentru companiile aeriene care au încercat să respecte mai mult standardele de siguranță, vorbesc aici mai ales de cele externe UE, și cum funcționează selecția avioanelor unei companii în cadrul aceleiași companii pentru zborurile către Europa. Mulțumesc, spune doamna președinte și întrerupe. Are cuvântul acum domnul Cernețchi în numele conservatorilor reformiștilor europeni. Două minute. Mulțumesc. Domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați, sper, deși nu sunt deloc convins, că vulcanul din Islanda nu va produce un impact dezastruos asupra cetățenilor Uniunii Europene. Probabil că cei mai mulți dintre călătorii care acum întâmpină probleme vor primi pe viitor uh, bilete uh, de mai bună calitate Eu cred că trebuie să dezbatem într-adevăr această problemă. Nu e prima dată de-al minter când intervin în acest uh, Parlament și în mandatul anterior am făcut-o pe marginea acestei chestiuni care este foarte importantă. Și Trebuie să vă spun că un uh, ziar polonez foarte important mi-a adresat următoarea întrebare. Dar dumneavoastră despre ce vorbiți în Parlamentul European? Pentru că, iată, eu, aceasta e o problemă nu foarte importantă. Dar am explicat jurnalistei respective și am înțeles apoi că această problemă a siguranței aeriene este foarte importantă pentru cetățenii, pentru alegătorii și pentru consumatorii europeni. În timp, această uh, problemă, acest subiect a căpătat cu adevărat în presă uh, ponderea care îi se cuvine. Acum, știm cum arată această listă la nivelul Uniunii Europene, însă nu prea știm cum arată ea în afara Uniunii Europene. Situația este destul de bizară. Nu putem accepta ca cetățenii Uniunii Europene să plătească prețul siguranței. Mulțumesc următorii vorbitori. Acum domnul Groș, mai întâi două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Lista neagră a fost uh, una din, unul din succesele acestui parlament sub conducerea lui Christine de Veirac și uh, un succes al colegilor din mandatul anterior. Uh, această listă se adresează și companiilor și um, bineînțeles, și uh, anumitor state, mai ales atunci când e vorba de state care sunt problematice, având în vedere securitatea în general. Uh, și este valabilă această listă și pentru anumite avioane ca atare. Dezbaterea a fost destul de complexă și acum câțiva ani. Pentru noi este foarte important însă ca în continuare Comisia să continue acest dosar și să îl îmbunătățească, pentru că aceste măsuri uh, de comunicare, cel puțin în direcția Parlamentului, ar trebui cu adevărat îmbunătățite. Anumite chestiuni, de exemplu, nu au găsit un răspuns, de exemplu, cum decurge controlul unor companii care deodată își schimbă numele. Uh, și pot continua să zboare sub alt uh, nume. Mă refer și la decizia de schimbări uh, de bilete ale cetățenilor în ultima secundă, care ar putea să aibă loc dacă ei sunt informați chiar prea târziu despre, acest, chiar târziu despre aceste lucruri. Cred că pasagerii în general au dreptul să primească toate aceste informații și ar trebui să existe o obligație din partea companiilor să ofere informații despre lista neagră, să ajute pasagerii la alegeri alegerea unor uh, companii pentru zboruri în continuare, zboruri de conexiune și mai ales dacă anumite țări care sunt uh, destinații destul de problematice deja acum să poată să fie semnalate ca atare la agențiile de voiaj pentru că atunci când, de exemplu, un cetățean își schimbă uh, călătoria să îi se atragă atenția asupra această destinație și problematica legată de siguranța aeriană. Această problemă, bineînțeles, nu trebuie să se limiteze uh, la Europa, ci trebuie să fie o problemă care să fie abordată global. Mulțumesc, Fiona Hall are cuvântul acum două minute. Madam President, I'd like to raise an issue which is Doamna președinte, mă voi lega de ceva legat de siguranța aviatică, și anume nevoia de a face această listă neagră UE cât mai uh, eficientă posibil. În decembrie 2008, Consiliul a adoptat în fine codul de conduită UE în legătură cu transferul de arme care controlează transportul din UE a tehnologiei militare și a echipamentului militar. Cu toate acestea, există o preocupare nu toate țările exportatoare UE, exportatoare de arme, respectă acest cod și există arme, credem noi, care sunt uh, exportate către zone de conflict. A fost o măsură care s-a dovedit a fi extrem de eficientă în acest sens și anume lista neagră a UE în legătură cu companiile aeriene. Un studiu suedez din 2008 a arătat că companiile care sunt uh, implicate în uh, acest export de arme ilegal sunt exact acele companii care încalcă standardele europene de siguranță. Uh, nu este surprinzător că aceste companii care nu respectă standardele de siguranță sunt uh, dubioși uh, și din punctul de vedere al încărcăturii pe care îl transportă. Există o legătură așadar. Măsurile de asigurare a controlului strict al aeronavelor care trebuie să protejeze cetățenii europeni ajută de asemenea și la protejarea cetățenilor altor continente, îndeosebi Africa. Îi protejăm de conflictul care este alimentat de exportul de arme. Îl rog așadar pe domnul comisar Pibals, care se ocupă de dezvoltare, să se implice personal în eforturile Comisiei de a se asigura că listele negre sunt puse în aplicare în mod eficient și sistematic. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, domnul Ziobro, nu este în sală, deci are cuvântul acum domnul Marinescu, două minute. <clears throat> Uh, lista neagră a transportatorilor aerieni nesiguri este o măsură de protecie a pasagerilor europeni extrem de binevenită. lista trebuie să fie bine popularizată atât de către comisia europeană i statele membre cât i mai cu seamă de către ageniile de turism. de fapt totul ine de buna credină i de bunăvoina operatorilor de turism i a ageniilor de voiaj pe de altă parte este necesară o soluie pentru situaia în care o anumită destinaie este deservită numai de către transportatori aerieni nesiguri. o bună parte dintre transportatorii aflai pe lista neagră deservesc destinaii din state ale uh, lumii a treia aflate în curs de dezvoltare sau subdezvoltate din africa asia de sud est asia centrală. intervine aici o întrebare uh, legitimă în ce măsură mai poate fi asigurată o competiie corectă între marii transportatori aerieni europeni americani i din extremul orient i micile companii de transport înfiinate în aceste state aflate în curs de dezvoltare? în acest sens cred că trebuie să ne gândim cum ar putea uniunea europeană să susină nu scoaterea de pe piaă prin interdicie ci dezvoltarea lor prin întărirea siguranei i a securităii zborurilor lor în acest mod uniunea europeană i ar face o datorie de onoare din a sprijini dezvoltarea durabilă a sectorului transportului aerian i în aceste state mai puin avantajate. Mulțumesc. acum la vorbitorii din procedura Are mai domnul Leichtfried. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o remarcă generală și după aceea două sau trei întrebări, în funcție de cât timp îmi dați la dispoziție. O remarcă generală este următoarea. Mi se pare aproape rizibil ca în situația actuală, în calitate de grupul social-democrat, să avem trei rapoarte cu privire la securitatea aeriană și să avem în total trei minute de timp de vorbire. Bineînțeles că avem această ședință specială de mâine, dar cred că este momentul ca Parlamentul European să facă lucruri care, pentru cetățeni care cu adevărat să-i privească. În legătură cu întrebarea ca atare, domnule comisar, pentru mine cel mai important este ce se întâmplă cu uh, co-chair flights, cu zborurile care um, sunt efectuate sub uh, um, marca unei uh, companii aeriene europene, dar care de fapt sunt operate de către altă companie. Cum putem informa oamenii despre această um, um, informație, pentru că cred că acest lucru este absolut necesar. M-aș dori să găsiți o soluție pentru această situație. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul acum domnul Ubermeier. Un minut. Mulțumesc, președinte. Fiind dat că am vorbit despre securitatea aeriană și fiind dat că vom discuta și despre Agenția pentru Siguranța Aviatică și va trebui, de fapt, să și votăm pe acest raport, folosesc ocazia să vorbesc despre alt subiect și anume despre sportivii care Uh, sunt deci sportivi în domeniul aerian, aviatic, uh, au probleme foarte mult în, multe din cauza regulamentului care guvernează acest sport. Uh, de foarte multe ori se vorbește um, numai o engleză de bază în cadrul acestor competiții sportive și ar trebui schimbat acest regulament pentru ca mai multă lume să poată fi implicată. Trebuie ca reglementările care guvernează acest sport să fie disponibile în toate limbile sportivilor respectiv. Consider că și în germană și în franceză cel puțin măcar ar trebui să existe informații pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, doamna Țicău. Un minut.

că este o cauză uh, care întrunește sprijinul dumneavoastră pe marginea acestei probleme. Și vă asigur că Împreună cu colegii vom continua și vom îmbunătăți comunicarea cu Parlamentul pe această temă și toate întrebările pe care le-ați adresat vor primi răspunsuri scrise, pentru că dacă aș încerca acum să răspund la toate întrebările, n-aș reuși cu siguranță într-un minut și jumătate doar. Mă voi referi doar la câteva dintre ele. Mai întâi, în ce privește lista internațională. Comisia lucrează în sensul facerii tuturor eforturilor pentru a consolida cooperarea internațională cu țările terțe, încurajând statele terțe să ni se alăture în uh, evaluarea din cadrul unui program de monitorizare uh, internațional. De asemenea, vrem să facem eforturi pentru a colabora cu OACI și la sfârșitul lunii martie, în Montreux, am avut o conferință la nivel înalt. De asemenea, negociem un memorandum de cooperare cu OACI pentru o uh, abordare globală a acestei teme. Însă nu trebuie să subestimăm uh, rezultatele pe care le-am uh, înregistrat cu lista neagră și, și în ce privește țările terțe. Indonezia este un exemplu. În Indonezia s-a străduit să-și modernizeze sistemul de aviație, inclusiv la nivelul legislației, al, organizației, al organizării autorităților și al procedurilor de certificare, precum și a monitorizării companiilor aeriene din țară. În prezent se demonstrează că s-a obținut o îmbunătățire semnificativă în cazul a patru transportatori aerieni. Acest uh, rezultat a fost um, uh, realizat cu ajutorul Comisiei, precum și cu altor state membre. Este nevoie de resursele necesare pentru acest uh, lucru, dar Comisia colaborează cu autoritățile și cu companiile din această țară pentru a le ajuta să se dezvolte în continuare. De aceea, noi Uh, încurajăm aceste state să-și modifice abordarea pe care o au cu privire la siguranța aeriană. Și m-aș referi la un alt aspect foarte important aici, informația. E vorba de necesitatea ca un uh, transportator aerien sau o agenție de voiaj să informeze în scris sau oral călătorul la momentul uh, la care acesta face rezervarea. De asemenea, trebuie ca um, călătorii respectivi să, fie, să știe foarte bine că în momentul în care fac rezervarea renunță sau nu la dreptul de a cere compensații ulterioare. Uh, dar voi răspunde în scris la celelalte întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, încheie această dezbatere. Dorește cineva să ia cuvântul la, cu privire la procedură Da, domnule Ubermaier. Mulțumesc, doamnă președinte! În conformitate cu articolul 173, aș dori să fac referire la un eveniment care s-a întâmplat aici acum câteva minute, și anume, în timpul punctului uh, de pe agenda intervenții cu durată de un minut, domnul Hans-Peter Martin, în timp ce i-ați dat cuvântul și el era aici, a venit la noi și a răspuns la întrebarea dacă dormea în timp ce a fost numit, ne-a spus că să facem uh, semnul Heil Hitler și să-i transmitem salutări lui Hitler. Domnule președinte, doamnă președinte, cred că aceasta este o încălcare a articolului 9 din uh, regulamentul nostru și consider că acest uh, comportament necorespunzător să fie pedepsit și sancționat ca atare. Aș dori să verificăm și dacă un astfel de comportament poate fi menționat în procesul verbal. Este incredibil dacă se fac uh, oarecum remarci uh, pline de umor să se primească un astfel de răspuns. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această informație. Vom uh, face cele necesare pentru a vedea ce s-a întâmplat. Mulțumesc! Continuăm acum pe ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi